Okay, colleagues, um, we're going to go into session two. Thank you for bearing with us um, through the in-camera session. We're now um, going straight. Trecem acum la sesiunea a doua și aș vrea să îi salut pe uh, domnul Carera și domnul Ragații care o să ne prezintă un uh, studiu privind programele naționale pentru supravegherea în masa datelor personale în statele membre ale Uniunii Europene și compatibilitatea lor cu legislația comunitară. O să treci, uh, trecem direct la domnul Carrera. Aveți cuvântul. Uh, o să încep eu. Deci o să începem cu domnul Francesco Ragazzi. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, uh, DG Apple și secretariatului pentru invitație. Acest raport este rezultatul unor cercetări preliminare făcute de o echipă de cercetători în, uh, în septembrie 2012 se bazează pe eh, surse eh, secundare, eh, surse media de investigații, discuții cu experți privind securitatea cibernetică. Ne-am concentrat asupra cinci state membre, Regatul Unit, Franța, Germania, Suedia și Olanda. În primul rând o să vă fac o prezentare generală a programelor pe scară mare a uh, statelor membre și apoi cinci caracteristici care au reieșit din uh, cercetarea noastră uh, secțiile, secțiunile A și B și apoi Sergio Carrera o să se referă la modalitățile de acțiune comunitară și recomandări de politică în secțiunile C și D. Distingem în două tipuri de achiziții de date personale. În primul rând, uh, interceptarea uh, comunicațiilor pe cablu, telegrame și uh, genul acesta, legăturile de internet. În Regatul Unit, programul Tempora, care este Uh, comandat de GHSQ a plasat 200 de interceptori, iar uh, serviciile franceze au pus interceptori similari la uh, cablurile subacvatice, la baza din Djibouti. Germanii au pus un interceptor direct la hubul din Frankfurt și uh, agenția suedeză uh, interceptează cablurile uh, care uh, sunt uh, uh, în Marea Baltică până la Moscova. Au fost uh, achiziționate date personale prin forțarea companiilor care uh, culeg uh, date pentru scopuri profesionale să ofere astfel de date. Și acum știm că mai multe servicii europene au obținut uh, date în masă privind cetățenilor prin aceste canale. Nu toate agențiile sunt create egale. Există o discrepanță de mijloace și de bugete aflate la dispoziția agențiilor din Uniunea Europeană și Statele Unite. Așadar, dacă analizăm din punct de vedere al bugetului, putem să vedem um, avantajul mare al NSA în, în raport cu uh, alte agenții din Europa, un buget de 7 miliarde pe an, apoi în Europa serviciul GSHQ, care are 1,5 miliarde uh, de două ori mai mult decât alte agenții. Același lucru este valabil dacă vedem numărul de angajați care lucrează direct. Sigur, nu există cifre oficiale. 37.000 lucrează pentru NSA direct, nu subcontractanți. 5600 GSHQ și așa mai departe. Așadar, aș vrea să subliniez uh, cinci aspecte legate de supravegherea pe scară largă care au reșit din această cercetare preliminară. În primul rând, este important să spunem că dimensiunile uh, programului de supraveghere nu are precedent. Uh, nu sunt activități obișnuite. Este uh, fără precedent uh, din punct de vedere al datelor colectate și diferitele tipuri de date care sunt uh, culese. Și pot să fac o distinție între date și metadate. Pe baza dezvăluirilor recente, uh, volumul de date cules de GSHQ este de 21 petabytes pe zi. Utilizarea a 2,1 gigabytes de date de uh, utilizatorii de internet. Numărul uh, celor care sunt supravegheați este cu mult mai mare. O a doua problemă importantă despre care știm foarte puțin și aceasta este o chestiune cheie legală și tehnică. Este modul în care datele colectate sunt utilizate, prelucrate și distribuite. Aceasta face distinția între ceea ce am putea să considerăm forme legitime și ilegitime de supraveghere. Formele de supraveghere care ar putea să nască întrebări. Distinția este uh, foarte vagă pentru că nu putem să stabilim dacă ceea ce se petrece sunt supravegheri țintite, ceea ce este necesar, desigur, pentru combaterea terorismului sau uh, pentru combaterea altor uh, forme de criminalitate și uh, uh, supravegherea pe uh, scară largă prin data mining. Deci există categorii de persoane care sunt a priori considerate uh, suspecte. Cum funcționează cuvintele cheie și ce se întâmplă celor care se potrivesc acestor uh, cuvinte cheie? Deci resuscităm un tip de uh, cercetare care a fost respins de Congresul American în 2003-2004. Apoi, un, o remarcă importantă este că supravegherea pe scară largă nu poate fi încadrată ca o chestiune care privește Uniunea Europeană și Statele Unite. Aceste programe sunt desfășurate uh, de toate uh, statele, deci au un caracter uh, transfrontalier. Există un grup de profesioniști care uh, operează transfrontalier. Uh, asta se face pe uh, baza unor alianțe. Și există o legătură foarte strânsă între GSHQ și uh, NSA, care a fost uh, dezvăluită uh, în mai multe uh, mijloace de comunicare în masă. Apoi, discuția despre suveranitate, însă cum această rețea transnațională de servicii trebuie să fie monitorizată și supravegheată de autorități care operează și ele la nivel transfrontalier. În primul rând, ce știm despre programele cum este PRISM este că nu sunt o chestiune legată numai de agențiile naționale de securitate, ci implică și companii private prin diverse forme de parteneriat. Când ne gândim la astfel de programe, trebuie să le privim ca forme hibride de supraveghere, în care chestiunile comerciale și de securitate se întrepătrund. Acest lucru este foarte important pentru toți cei care folosesc Gmail, Skype, însă această activitate nu uh, intră în uh, sfera de uh, interes a Parlamentului European. Al cincilea punct, pentru a rezuma, este foarte clar că există mari semne de întrebare în ceea ce privește uh, esența principiilor care guvernează uh, piața. Uh, în ce scop sunt prelucrate informațiile, uh, cui sunt date aceste informații. Nu avem niciun fel de asigurări că data mining uh, uh, chiar uh, au loc astfel de operațiuni. Până acum, rezultatele au fost uh, destul de nesemnificative și chiar directorul uh, NSA a uh, recunoscut în fața Congresului că numai unul sau două comploturi au fost dejucate pe baza acestor date. E vorba acum nu numai despre uh, combaterea terorismului, ci combaterea spionajului industrial. Deci uh, proporționalitatea În al doilea rând, aceste programe destabilizează uh, principiul încrederii care stă la baza parteneriatelor și a pieții. Pentru unele instituții este o cheie informat, uh, informațiile, informațiile sunt uh, importante pentru consumatori uh, și pentru întreprinderi, sunt un motor al creșterii. Puterea regimurilor democratice este că cu cât este criza mai mare, cu atât mai mult trebuie reîntărite sistemele de verificare și control. Pentru motivele mai sus menționate, analizarea programelor de supraveghere nu poate fi redusă numai la raportul între protecția datelor versus uh, securitate națională și chestiunile tehnice rezolvate de experți. Însă e vorba și de libertățile Uh, colective și natura regimurilor uh, democratice. Îi dau acum uh, cuvântul doctorului Sergio Carrera, care se va referi mai mult la chestiunile diplomatice. Mulțumesc, mulțumesc tuturor, mulțumesc pentru invitație. modalitățile legale de acțiune. Sigur, cu toții cunoaștem argumentele, justificările care au fost uh, date de guvernele unor state membre și autorităților de ordine publică. E vorba de securitate națională. Deci, uh, chiar așa stau lucrurile? Și studiul uh, abordează această dilemă. Putem să vedem un rol mai puternic al Uniunii Europene și dacă așa stau lucrurile, securitatea națională rămâne de competența exclusivă a comunităților și uh, guvernelor. Există trei modalități de acțiune ale legislației europene pe care le propunem în studiu. Primul, regândirea securității naționale. Din uh, punct de vedere al uh, statului de drept. E vorba despre principiile statului de drept. Poate că aceasta ar putea să fie un punct uh, de pornire atunci când înțelegem uh, securitatea națională. Unul dintre mesajele cheie ale studiului este că programele de supraveghere ale statelor membre sunt incompatibile cu principiile statului de drept și valorilor Uh, pe care se bazează articolul 2 din tratat. Acestea nu mai pot fi înțelese numai din punct de vedere al comunităților de informații. Nu acestea dețin proprie, dreptul de proprietate uh, asupra acestor informații. Constituția este baza uh, democrației și în aceste Constituții principiul separării puterilor este unul central. Trebuie să existe verificări, trebuie să existe o răspundere democrată în legătură cu ce face executivul și componenta de informații ale acestor guverne. Trebuie să evităm elementul arbitrar. Ă, frontierele care există actualmente în Uniunea Europeană și în sistemul juridic care spun ce este legitim și ceea ce nu este legitim ca acțiune sau ca intervenție a serviciilor de informații și a executivului. Și aici Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CEDO, a fost foarte prolifică, a dat orientări în legătură cu aceste standarde. Există un volum mare de jurisprudență care este prezentat în studiu, care stabilește uh, criteriile a ceea ce este acceptabil și ceea ce nu este nu, ceea ce este potrivit legii și ce nu. Există un set de norme care se aplică tuturor guvernelor și activităților de informații din toate statele membre. CEDO a spus-o foarte clar. Articolul 8 al Convenției Europene uh, asupra drepturilor omului și 5, articolul 5 libertatea și securitatea în condiții uh, excepționale. Nu trebuie să uh, uităm uh, activitățile serviciilor de informații în acest context. Articolul 51 din cartă a menționat ca o justificare cuprinzătoare de a nu face nimic. Carta se aplică numai uh, în domeniul de aplicare al legislației uh, europene și trebuie să ne gândim mai atent. Uh, studiul uh, uh, prezintă și concluziile Curții Europene de Justiție, în care se spune că această carte este parte a tradițiilor constituționale. Judecătorii la nivel național folosesc Cartea Uniunii Europene, Cartea Uniunii Europene privind drepturile fundamentale pentru a interpreta și a uh, revizui uh, inclusiv activitățile guvernamentale. În iunie 2013, Vivian Redding a ținut un discurs și s-a pus problema competenței uh, juridice, că Uniunea Europeană nu are competență juridică în ceea ce privește informațiile. Ea a spus însă Uh, în principiu, activitatea de informații rămâne un drept al statelor uh, naționale, uh, totuși trebuie să fie respectată Carta Uniunii Europene privind drepturile fundamentale. Despre securitatea cui vorbim, de fapt? S-a menționat încrederea, dar nu numai încrederea este miza, ci cooperarea sinceră și loială. Canalele existente de cooperare au fost ocolite. Nu au fost utilizate și asta în mod intenționat. Există acorduri de asistență juridică din 2003 și știm cum aceste practici uh, ilegale au subminat uh, obligațiile noastre potrivit uh, legislației. Și Ocolirea canalelor juridice existente, sigur că afectează politica de securitate și uh, externă a uh, Uniunii Europene, precum și securitatea internă a Uniunii Europene uh, în ansamblul său. Dimensiunea și caracterul uh, nediscriminator a supraveghere periclitează securitatea Uniunii, securitatea valorilor pe care le menționăm uh, Uh, de multe ori nu sunt numai valori, sunt și principii juridice care trebuie respectate. Este un furt de date în sistemul juridic, uh, persoana, individul, este proprietarul uh, datelor. Asta diferențiază sistemul juridic al Uniunii Europene față de cel al Statelor Unite. asta este esența legislației noastre. Dar, din dovezile pe care le avem, statele membre uh, au uh, ocolit această uh, legislație. În unele state membre se face o distinție între interceptările interne și externe ale comunicațiilor. Supravegherea în masă face această uh, distinție și garanțiile juridice care se aplică la intern și extern nu se mai potrivesc. Uh, nu mai putem să facem o distinție între intern și extern. Am văzut că prin interceptarea comunicărilor externe în comparare cu Statele Unite, Regatul Unit a avut acces uh, la uh, date uh, privind cetățenii din Uniunea Europeană cum garantăm că sistemul care se aplică sistemului de interceptări pe plan intern se respectă? Pentru că nu mai există o limită foarte clară între ceea ce este intern și ceea ce este extern. Dacă principiul nediscriminării care se aplică tuturor cetățenilor americani se aplică și în acest caz. Uh, autoritățile existente, autoritățile de control se confruntă cu multe uh, greutăți care le afectează posibilitatea de a face o analiză bună a ceea ce se întâmplă. Nu e vorba numai de chestiunea independenței, ci și resursele de personal. Acestea sunt cheie și trebuie uh, analizate există un efect de uh, există efecte secundare. Există un organism uh, la nivel uh, al nivelul Uniunii Europene care se ocupă de aceste informații. E vorba de INTCEN. Trebuie să vedem care este temeiul juridic al INTCEN și dacă într-adevăr capacitatea Uniunii Europene există Europolul. Se uh, revizuiește acum uh, mandatul Europol. Este esențial să ne asigurăm că informațiile pe care le prelucrează Europolul sunt uh, legale și vin din uh, surse de încredere, pentru că și practic nu există o modalitate de a verifica acest lucru și asta este deosebit de problematic, mai ales în relația cu terțe țări. Ce fel de informații prelucrează Interpol, uh, Europolul, mă scuzați? Este o chestiune esențială. Și ce este poliție și ceea ce sunt informații? Ce este activitate uh, de poliție și activitate de informații? Trebuie să privim lucrurile din perspectiva profesioniștilor care lucrează uh, în acest domeniu. Uh, punctele în care se interceptează aceste activități uh, sunt destul de neclare. Credem că este esențial să avem linii roșii în legătură cu ceea ce trebuie să facă Uniunea Europeană. Prima recomandare este un cod profesional, gestionarea transfrontalieră a datelor, o cartă profesională, Uh, nu mai este un argument să spunem că Uniunea Europeană nu are competență și trebuie să facă ceva. Acest lucru este inacceptabil. Trebuie să existe un cod care să spună care sunt standardele uh, în sistemul juridic european, inclusiv standardele CEDO, precum și criteriile care definesc ceea ce este legitim și ceea ce nu este legitim uh, Uh, ideea cloudului european uh, a existat de ceva vreme, dar trebuie să existe și conceptul de European uh, Intelligence Cloud. Aceasta poate să dea mai multe garanții și un grad de protecție care în momentul de față nu există. Trebuie să felicităm uh, Uh, activitatea Parlamentului în ceea ce privește proiectul de regulament privind protecția datelor personale și cred că trebuie să susținem uh, acest lucru. Pentru asta este crucial ca dispoziții ca articol 43 și 79 să fie linii roșii în negocierile cu Consiliul. Acestea nu sunt puncte de vedere uh, negociabile. Apoi, uh, o infrastructură. Trebuie să se uh, stabilească o astfel de uh, infrastructură. Am făcut cu ani în urmă o propunere de, în ceea ce privește un sistem de transmitere a informației pe baza unui yellow card, unui cartonaș galben ar putea fi uh, instituit uh, o comisie la nivelul Parlamentului European pentru a verifica uh, dacă principiile uh, protecției datelor uh, se aplică și să se conlucreze cu uh, Statele Unite în uh, ceea ce privește uh, un act privind drepturile omului. Trebuie să înțelegem punctele în care se intersectează uh, activitățile la nivel național cu cele la nivel uh, comunitar. Pentru că uh, în, este nevoie de mai multă responsabilitate și răspundere la nivelul punctelor de interceptare. protecția uh, celor care denunță trebuie să se facă la nivel european și salutăm soluția adoptată în octombrie de către Parlamentul European, care cere Comisiei să uh, suspende acordul GFTB. Uniunea Europeană trebuie să folosească toate competențele pe care le are la dispoziție. și, în mod clar, chestiuni legate de caracterul personal și de drepturi trebuie să devină uh, o prioritate. Acestea sunt încă uh, numai cercetări preliminare. Trebuie să se facă mai multe studii pe această temă, trebuie să știm mai multe. Din păcate, sursele pe care le-am avut, am spus care sunt aceste surse, însă totuși trebuie să se Uh, facă mai multe cercetări în legătură cu ceea ce se petrece, activitățile care se uh, întreprind, verificările, dacă există așa ceva pe care le fac uh, statele uh, membre. Asta ar ajuta foarte mult și în dezbaterea politică. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim foarte mult, Sergio. Da, e o cercetare preliminară, dar dat fiind timpul scurt uh, în care ați făcut aceast, acest studiu și că e al doilea studiu pe care l-am avut într-un calendar foarte strâns, uh, Dragi colegi, vă rog frumos să citiți. Dacă veți parcurge studiul, veți vedea și recomandările și sunt câteva recomandări politice, dar de la un think tank academic. Deci avem de lucru, trebuie să facem și noi recomandări în raport, într-un timp foarte, foarte scurt. E bine că ne dă de gândit acest document și că avem niște recomandări ferme cu care putem lucra. Mulți colegi n-au vreme să-l citească acest studiu, dar uh, Uh, oricum, eu dau uh, cuvântul acum raportorilor din umbră. Mai întâi avem până la 12 și un sfert timp. Deci, berechet. Ca de obicei, începem cu raportorii din umbră. De fapt, cu un raportor din umbră care a rămas. Ian, începe tu. Mulțumesc, Claude, și mulțumesc uh, musafirului, musafirilor noștri. Pentru că, într-un timp atât de scurt, au pregătit acest uh, studiu. De asemenea, Parlamentul uh, uh, Regatul Unit face o anchetă la GCHQ și cred că a sosit momentul să vedem ce se întâmplă cu serviciile secrete în Europa, pentru că e clar că lucrurile n-au mers atât de bine, analizând dezbaterea de săptămâna trecută și există și încălcări ale unor principii juridice. Și aici, de aici vine și întrebarea mea. Ați prezentat foarte, foarte clar recomandările către Parlamentul European și ce putem noi să facem acum. Apreciez uh, efortul dumneavoastră și sunt de acord că trebuie să ne uităm de aproape la situație și să vedem cum putem să folosim recomandările ca punct de pornire în munca noastră, să nu le lăsăm uh, undeva într-un sertar. Și acum întrebarea. Avem o situație dificilă de încălcare continuă a drepturilor cetățenilor. De fapt, o posibilă încărcare a drepturilor cetățenilor. Și îmi pun următoarea întrebare. Ce posibilități avem noi, Parlamentul European, în general ca legislator, să oprim aceste încălcări? În studiul dumneavoastră citesc care sunt competențele Parlamentului și ce putem să facem uh, la nivel poliționesc, uh, de cooperare de, între servicii secrete și așa mai departe. Dar de ce ne legăm aici de directiva cu privire la protecția datelor? Credeți că ar trebui să ne schimbăm puțin abordarea cu privire la ultimele dezvăluiri? Și până la ne învârtim într-un mediu politic. Cum uh, analizați noastră rolul nostru față de statele membre? Să fie statele membre competente acolo unde noi nu avem niciun rol. Ați văzut, uh, directorul Intcen a fost aici. Ce părere avem despre cooperarea la acest nivel la Intcen? Poate că am putea să reducem exclusivitatea competențelor la nivelul statelor membre. M-am mars de întrebare aici și aș vrea să intrăm puțin în detaliu mai ales că, um, dat fiind, dată fiind importanța acestui studiu, ar trebui să aveți suficient timp la dispoziție să ne oferiți răspunsuri. Mulțumesc. Pentru că avem suficient timp, facem un ping-pong, întrebare și răspuns. Nu o să facem conglomerate de întrebări. Și puteți să răspundeți uh, amândoi sau, uh, nu știu, să alegeți cine să uh, vorbească profitați de uh, rolul nostru academic și vorbiți pe șleau. Mulțumesc, mulțumesc, da, mă bucur de independența mea ca cercetător independent și vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Studiul propune acțiune pe mai multe nivele. Din păcate, nu există o soluție simplă, unitară, lucrurile trebuie privite din diferite perspective. Ca punct de plecare e chestiunea încrederii și a cooperării și ce înseamnă aceasta. Faptul că nu mai putem avea încredere că se respectă anumite principii, e grav Trebuie ca aceste principii să fie respectate în negocieri în Uniunea Europeană, dar mai ales cu SUA. Schimbul de informații, iarăși important, procesarea informațiilor uh, e tangențială mai multor domenii politice europene. Avem și acordul PNR, nu doar acordul de liber schimb cu SUA. Avem și sistemul de frontiere inteligente, unde Uh, profilurile și datele biometrice mm, sunt foarte importante. Și uh, mai sunt și câteva chestiuni legate de agențiile europene. De exemplu, revizuirea statutului Europol în lumina ultimelor dezvăluiri. Implicațiile așadar sunt foarte uh, multe, pe mai multe dosare. Parlamentul are competențe și studiul recomandă aceste instituții să folosească într-o manieră exhaustivă toate aceste posibilități de a regândi încrederea. N-ar trebui să avem încredere oarbă că aceste principii sunt respectate. Nu le luăm de la sine înțelese. Standardele sunt iarăși importante. Studiul vehiculează foarte clar că e important să identificăm cele mai importante standarde de exemplu, claritatea și uh, uh, implementarea legilor. Trebuie ca delictele să fie foarte clar definite. Deocamdată nu ne dăm seama care e scopul anchetei. Și apoi, acțiunile și limitarea uh, ca timp cu remedii, compensații și așa mai departe. Toate aceste noțiuni sunt foarte importante când uh, analizăm calitatea legilor. Curtea de la Strasburg a considerat că aceste elemente sunt importante, mai ales în momentul în care discutăm despre analizarea interceptărilor secrete. Și supravegherea europeană trebuie să fie acolo. Curtea Drepturilor Omului a spus că în cazuri precum Liberty vs. UK, a, e suveranitate la, suveranitate la nivelul uh, statelor membre, dar trebuie să ne punem întrebarea următoare. Că marja de manevră face obiectul supravegherii. Trebuie să existe un control sau o supraveghere de către un judecător față de uh, instanțele domestice. Iar uh, supravegherea cetățenilor reprezintă nu un echilibru între securitate și uh, viață privată, ci o chestiune de democrație. În democrații, cetățenii sunt uh, uh protejați împotriva uh, interceptelor fără niciun pic de discriminare. Tolerăm asta doar când e important pentru uh, salvgardarea instituțiilor democratice. E oare cazul? A trebuit să existe un cod. Un cod care să fie adoptat la nivelul UE. Și să fie utilizat și promovat ca atare în plan național. Chestiunea supravegherii e iarăși importantă. Supravegherea agențiilor de, securi... de secrete, mă scuzați. Suntem în siguranță, au căzut doar niște hârtii, spune vorbitorul. Deci există o coordonare, în, trebuie să există o coordonare. A existat o declarație la, de la Bruxelles, dar mă interesează rezultatul acestei declarații. Ce s-a întâmplat după această declarație? Pentru că expertiza, cunoașterea trebuie să Uh, fie mult mai, elemente mult mai bine utilizate. Schimbul de bune practici trebuie să fie unul real. Să facem un schimb de idei pentru a vedea cum putem să avem o vedere de ansamblu mult mai clară. Să diseminăm idei, să le comunicăm pentru o mai bună implementare. Ideea comisarului Reding de a avea o agenție europeană de securitate, în opinia noastră, n-ar fi o soluție. Un fel de ce? NSA european. Nu credem că ar fi cea mai corectă abordare pentru a ne oferi nouă soluții la problemele pe care le avem. Studiul însă ne spune că nu mai e fezabil să susținem că nu există servicii secrete la nivel european. Noi vedem care sunt uh, urmările pentru Uniunea Europeană acum cu toate aceste interceptări. Și poate că e un argument pentru a avea o acțiune consolidată europeană. Da, am mai avut aceste întrebări. Carmen. Mulțumesc, domnule președinte. Ați fost uh, foarte deschis în prezentarea dumneavoastră, ați vorbit pe șleau și apreciez acest lucru. De ce nu denunță uh, Viviane Reding uh, acordul de asistență judiciară? Vedem că nu funcționează. Și noi am cerut acest uh, acord uh, și am cerut suspendarea lui. A sosit momentul ca acum Comisia să își asume inițiativa. Dacă într-adevăr e nevoie de măsuri specifice și nu doar de o intervenție la final de mandat, atunci denunțarea acestui acord ar putea să fie un prim pas adevărat. Pentru că există până la urmă niște uh, diferențe în abordarea noastră cu privire la maniera în care trebuie să se întâmple separarea puterii în stat, mai ales având în vedere rolul Parlamentului. Dumneavoastră ați adus în discuție un subiect foarte important, și anume cui aparțin datele? Aparțin, mi se pare mie, indivizilor. Am auzit teorii însă care susțin contrarul, spunând că datele acestea, odată ce un individ a renunțat la ele, aparțin altcuiva. Dar vreau să știu ce cazuri există în justiție, care, ce precedente care să susțină o asemenea idee din activitatea dumneavoastră rezultă că există o confuzie uh, între uh, cine joacă cel mai important rol în momentul în care autoritățile intervin, interacționează cu companii private. Trebuie să existe un control judiciar, așa este, dar noi tocmai ce am votat o directivă cu privire la protecția datelor care ne oferă o marjă de manevră extraordinară în statele membre. Nu se cere un scrutin judiciar, uh, în niciun fel. Și nu putem decât să sperăm că, da, va rezulta un fel de cod de conduită. Carta e foarte diferită. E altceva ca cineva să fie ă, suspectat de o crimă, comparativ cu situația în care ă, cineva, renunțând la anumite date, e supus unui control constant pentru că uh, datele sale riscă să fie folosite pentru spionaj industrial mai târziu dacă guvernul consideră de cuvință acest lucru. E totuși foarte diferită situația individului care nu-și are datele protejate față de situația infractorului. Și totuși, iată că în țara mea trebuie să ai un permis, uh, uh, o autorizație legală pentru a intercepta convorbiri telefonice. Ceea ce se întâmplă acum contravine într-o manieră crasă tuturor normelor europene. E un schimb de paradigme extraordinar și cred că a sosit momentul să facem o distinție cât se poate de clară între ce e utilizat de către autoritățile publice și ce date sunt utilizate de către întreprinderi, afaceri, pentru că noi am văzut prea bine ce s-a întâmplat. NSA-ul a reușit să obțină acces la date uh, din uh, mediul de afaceri pentru uzul propriu și, după cum v-am spus deja, ne uh, învârtim acum într-o eră post-Snowden care va furniza mereu informații uh, noi și noi dezvăluiri. Pentru răspunsuri acum. Vă mulțumesc foarte mult! Un element uh, care rezultă din acest uh, studiu cu privire la supravegherea serviciilor de inteligență este faptul că serviciile în sinea lor trebuie să funcționeze în afara legii. Noi uh, facem o provocare și spunem că e foarte clar, din ancheta noastră rezultă foarte clar că nu mai ține acest argument. Un aspect problematic al interceptărilor în masă e faptul că, așa cum s-a mai spus, pare să fie analizat stilul de viață al oamenilor. E vorba de extragerea datelor, de data mining, de, um, de predictibilitatea comportamentului consumatorilor și este foarte dificil să analizăm asta din punctul de vedere al protecției datelor și a legislației în vigoare în acest domeniu. Pentru asta e necesară o dezbatere și trebuie rezolvată problema. În SUA sunt discuții cu privire la abolirea unor activități de data mining cu succes. Numim aceste elemente în studiu Lumea s-a concentrat pe faptul că interferențele de date sau colectarea de date ar trebui să se aplice doar indivizilor care fac subiectul unei anchete. Și, până la urmă, e important să subliniem uh, această diferență. Ownership. Cui aparțin datele? E un regulament uh, adoptat de Parlament în acest sens, e foarte puternic și trebuie uh, salutat. Dar ar trebui să avem cadre similare și cu privire la activitățile de uh, legiferare, de implementare a legii, mă scuzați. Vă mulțumesc, întrerupe președintele. Încă o rundă de întrebări. Ca să nu ne lungim prea tare, urmează doamna Morvai. Mulțumesc. Aș vrea să vorbesc în maghiară de data aceasta, deci vă rog frumos să vă puneți căștile pe urechi. Cam prin 89, în vremea tranziției, la universitate a venit un musafir din Occident și acesta ne-a spus în felul următor. Comunismul e un sistem în care toată lumea urmărește ce se întâmplă pe scenă, dar în același timp toată lumea știe că e doar teatru, că e doar prefăcătorie. Se pare că același lucru e valabil și pentru democrațiile occident, din Occident. Pe atunci, noi credeam că acolo undeva, că dincolo, e o uh, lume nouă în spatele cortinei de fier cu uh, controle uh, la nivelul puterii, cu democrație și stat de drept. Dar se pare că totul a fost de fațadă. A fost uh, un fel de uh, teatru ieftin. dintr-o comisie de 120 de oameni, doar vreo 7-8 am fost uh, de față dimineață când am discutat despre un subiect atât de important. Și astfel reușim să subminăm întregul concept al democrației. Poate că lista prezenței va uh, atesta altceva, pentru că uh, Indiferent câți au semnat la ora 9, cert este că acum la 11 și un sfert sunt doar 8 eurodeputați în sală. Unde e domnul Rui Tavares acum? Mi se pare nedrept că el nu luptă uh, pentru democrație acum. El uh, se tot plânge de lipsa de democrație în Ungaria, dintr-un motiv bizar sau altul. Dar unde e acum? În fine, poate că recomandările dumneavoastră ar putea să includă și ideea de a ne axa puțin și pe valorile, ideologiile Uniunii Europene și ale Europei Occidentale, să vedem cu ce se diferă, e diferent, e diferite situația față de comunism. Pentru că era securitatea pe vremea, erau cei de la Stasi și noi toți știam că suntem luați sub lupă. Dumneavoastră Până la urmă trebuie să vă gândiți că aici în sală sunt doar 8 eurodeputați. Poate că lucrurile arată altfel pe filmare uh, sau pe monitor, dar subliniez acest lucru fiindcă mi se pare important. Deci, în țările comuniste, relund ideea, toată lumea era uh, supravegheată. Era parte a sistemului. Uh, supravegherea aceasta în masă era si parte a sistemului. În continuare, cerem publicarea listei de agenți uh, secreți din trecut. În continuare încercăm să facem o conciliere cu trecutul și să aflăm adevărul, să îi găsim pe vinovații din uh, era comunistă. Dar iată că oamenii din Occident vin și ne spun că e normal ca toată lumea să fie uh, sub supraveghere, să aibă e mail uh, citite, că e un proces natural. Să fie oare chiar așa, să fie chiar atât de normal să fii supravegheat încât să nu simți nevoia în calitate de membru al Comisiei Libe să vii la o asemenea reuniune? Nici nu m-a surprins că la reuniunea în cameră invitatul nostru a spus că uh, nu e uimit uh, că se fac interceptări în masă. Și sper să nu fiu trimisă la Guantanamo, pentru că am spus asta acum la reuniunea cu ușile deschise. De ce Edward Snowden nu primește azil în uh, statele membre ale Uniunii Europene? Poate că Ungaria ar trebui să se ofere voluntară și să fie gazda lui Snowden, pentru că el ne-a arătat că totul e de fațadă. Tot ceea ce trăim noi e de fațadă. El în sfârșit a rostit adevărul. Ca da, în basmul în care regele de fapt nu purta nicio haină. Academicienii ar trebui să sugereze Uniunii Europene să-și regândească conceptul democrației ca să ne arate cum ar trebui să funcționeze. Uh, domnul Albrecht are un punct de procedură. Stimate domnule președinte, eu vreau să spun că un asemenea tratament aplicat în absență colegilor este total uh, lipsit uh, de bun simț. Noi nu încercăm aici cu tentative populiste să stigmatizăm anumiți eurodeputați și să îi facem vinovați de anumite lucruri, pentru că până la urmă mai mulți eurodeputați din această instituție s-au referit la Ungaria, doar coleguri care a fost menționat, că sunt unii care nu prea pot să trăiască cu asta, că sunt unii care nu pot să recunoască că în anumite state membre, și nu doar în Ungaria, uh, nu se respectă uh, drepturile fundamentale. Asta este. E problema lor. Noi nu putem să schimbăm asta. Însă, mi se pare că ar trebui să uh, procedăm uh, într-o manieră decentă, în așa fel încât să nu reușim să ne atacăm uh, reciproc și să ne târâm prin uh, noroi, pentru că nu așa se fac lucrurile. Mulțumesc. Președintele. Da, da, nu vreau, am luat notă de acest punct de procedură, nu vreau să mă lansez în această discuție, dar numirea sau stigmatizarea eurodeputaților în absență nu e totuși corectă. Doamnă Morvai, eu v-am înțeles, v-ați uh, făcut uh, înțeleasă, da, dar uh, membrul, eurodeputatul în cauză nu e aici. Ați spus ce ați avut de spus, nu vreau eu să uh, întârziem discuția, fiecare și-a exprimat opinia, dar uh, eurodeputatul în cauză nu e aici, așa că ce sens are să dăm curs acestei discuții? Joseph Weidenholzer are următoarea întrebare și apoi, da, vom primi răspunsul și la celelalte întrebări. Vă mulțumesc! Sunt ferm convins că ceea ce discutăm aici merită toată atenția noastră și vreau să vă mulțumesc de pe acum pentru calitatea acestui studiu, pentru că uh, este o activitate extraordinară care trebuie să ne dea de gândit, să fie o bază pentru activitatea noastră. Am senzația că, din punct de vedere istoric, ne aflăm într-o senzație în care nu e vorba doar de dimensiunea acestui scandaliu, scandal, mă scuzați, ci e vorba despre uh, principiul libertății cetățenilor, libertății consumatorilor, Așa că ne aflăm uh, într-un moment de răscruce în era noastră și tocmai de aceea ar trebui să dezbatem într-o manieră exhaustivă subiectul în această instituție. Ce mă neliniștește pe mine este acest amestec dintre sfera publică și sfera privată. Sigur că s-a întâmplat și în trecut, dar Noastră ați spus foarte frumos că există acum această cooperare care pe undeva e forțată și uh, mai există și cooperarea voluntară. Și acest al doilea aspect este problematic deoarece voluntariatul acesta e răsplătit într-un fel sau altul, nu cu bani, dar în acest domeniu al tehnologiei informației, uh, moneda nu sunt banii, ci datele și e foarte clar că aceste date făcute cadou rămân, sunt surplusul cooperării și mă interesează dacă puteți să ne spuneți mai multe despre asta. Pentru că spuneați că nu aveți multe cunoștințe despre procesare, deci că nu se știe practic ce se întâmplă după aceea. Mă interesez și eu acum pentru a vedea exact ce se întâmplă. Dacă există vreo întreprindere care se ocupă special de aceste date, într-o manieră extensivă, pentru a ști după aceea, de exemplu, cum să facă reclame și cum să abordeze oamenii cu informații bine țintite. Omul, individul, nemai având șansa să obțină informații simetrice. Deci nu vor mai exista sime informații simetrice pentru participantul la piață. Nu vom mai fi priviți ca și cetățeni, ci doar ca și consumatori. Prin urmare, Uh, mi se pare că nu e subminat doar statul cetățenesc, ci și uh, economia de piață, dacă se ajunge la asta. N-aș vrea eu să fac acum o incursiune filozofică, dar până la urmă acestea sunt întrebările erei noastre și uh, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați spus clar că e vorba despre securitatea internă a întregii Uniuni Europene. Așa și este. Acesta este uh, subiectul. Pentru că e creată nesiguranță. De unde uh, scuza este că tot ce se face, se face pentru securitatea noastră, rezultatul este tocmai lipsa securității la nivelul percepției uh, Așa că vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați uh, intrat în detaliu, dar mă, mă interesează și mai mult această dihotomie uh, public-privat. Uh, um, poate că nu este momentul cel mai potrivit să adresez o întrebare, dar uh, Ați vorbit uh, despre Safe Harbor, n-ați intrat în detalii și sunt de acord cu ce a spus dumneavoastră, cu ce a spus uh, Joseph. Este un studiu foarte important, uh, dar a fost un studiu, ini, un studiu inițial făcut într-o... o să fost foarte rapid. Dar vreau să vă adresez o întrebare privind Safe Harbor. Am primit uh, mărturii uh, și în ceea ce privește programul uh, polițenesc și toate companiile care au fost implicate, Google și așa mai departe. Vreau să vă întreb ce părere aveți dumneavoastră. Credeți că putem avea un uh, Safe Harbor 2, uh, principiul sperei de siguranță 2, fiindcă ne-ați vorbit așa pe scurt Apoi, ce a spus Joseph privind aceste portițe, portițe care există. La Washington săptămâna trecută ne-am deplasat la Comisia de Comerț Federal, dar am vorbit și cu companii și se, se, se subminează încrederea. Vorbiți despre o pierdere a încrederii între SUA și Uniunea Europeană. Dar încrederea se subțiază și la nivel comercial și dumneavoastră faceți eh, recomandări despre Uniunea Europeană, însă, însă trebuie vorbit și despre acest blocaj comercial care afectează relațiile comerciale. Este interesant că vă puteți folosi de, de, de libertatea pe care vă oferă nivelul teoretic universitar pentru a vorbi despre aceste lucruri. Doriți să răspundeți aceste întrebări și după aceea o să mai luăm o întrebare din sală. Mulțumesc. Acestea sunt întrebări foarte importante. Într-adevăr și o să încerc să vă răspund, să vă spun ce cunoștințe avem la ora actuală și ce mai trebuie să aflăm. Un lucru pe care îl știm sigur și care s-a fost discutat în nenumărate rânduri în mediul de afaceri și în mediul tehnologic este faptul că datele reprezintă noul aur, noul petrol, să spunem, al secolului viitor al uh, secolului care vine. Un principiu fundamental este că toate companiile care folosesc date în modelul de afaceri, cum ar fi uh, Google, Facebook și așa mai departe, și alte companii mai puțin cunoscute care prelucrează date la scară largă pentru companii de asigurări, pentru bănci și așa mai departe, uh, toate acestea sunt modele de afaceri care se bazează pe încredere. Se bazează pe încrederea consumatorilor sau mediului de afaceri acordată unor um, furnizori eh, pentru a colecta și a, și a stoca aceste date. Ce s-a întâmplat eh, erodează încrederea consumatorilor în ceea ce privește modul în care datele cetățenilor sunt, sunt prelucrate de aceste companii din cauza naturii relațiilor uh, care există cu uh, agenții cum ar fi NSA, dar și GCSQ și alte servicii de uh, informații în Europa. Am spus acest lucru în studiu. Momentul în care, aici este vorba despre faptul că libertățile individuale și drepturile consumatorilor sunt în joc, dacă analizăm situația și din punctul de vedere al companiilor, ne dăm seama că și fiabilitatea economică a acestor companii este în joc. Poate că nu este aspectul cel mai important al acestor discuții, dar trebuie ridicată această chestiune și anume faptul că declarațiile recente ale directorului Google în acest sens au fost foarte grăitoare. Se pare că NSA nu numai ca obligat în mod juridic companii ca Google să ofere date, ci uh, au uh, ci au preluat uh, date de la nivelul centrelor Google, date care nu erau încriptate fiindcă se considerau a fi sigure și asta nu s-a întâmplat numai în SUA, ci și în Europa. Deci, la ora actuală vorbim despre transferul de date între între centre de date ale Google la nivelul Uniunii Europene, care au fost interceptate de NSA. Reacția directorului Google a fost uh, una de uh, de revoltă, fiindcă este vorba despre interese economice care sunt în joc. Acum, în ceea ce privește relația între companii și <coughs> servicii de informații, ați adresat uh, întrebări foarte importante cărora, din păcate, nu putem să le răspundem exhaustiv uh, deocamdată, fiindcă e nevoie de mai multă cercetare în acest domeniu. Știm că programul PRISM uh, al uh, Agenției Naționale de Securitate NSA, trebuie să vă reamintesc că programul PRISM se referă la date strânse care sunt disponibile GCHQ în cadrul acordului între Marea Britanie și SUA și în, în cadrul acordului Five Eyes. Aceste date sunt disponibile pentru Canada, Australia și Noua Zeelandă. Aceste date se referă la agențiile de securitate din Uniunea Europeană, revelațiile recente au arătat că datele puse la dispoziție lui GCHQ prin programul PRISM ar putea să fie disponibile și altor servicii de informații din Uniunea Europeană. Aceste date ar putea și sunt, într-o oarecare măsură, date referitoare la cetățenii Uniunii Europene. Deci, supravegherea pe care serviciile externe de informații din Uniunea Europeană nu ar trebui să o desfășoare, iată că are loc prin acest parteneriat hibrid al serviciilor de securitate și companiilor private. O să, în ceea ce privește colaborarea voită sau uh, obligată a acestor companii. Deocamdată avem dovezi că au fost obligate prin uh, prin mijloace juridice. Nu știm uh, dacă și-au oferit participarea în mod activ, dar multe companii au încercat să reziste acestor acțiuni. Poate că ex- există exagerare, dar companie cum ar fi Lavabit sau Silent Circle, Lavabit este o companie care oferă servicii de e-mail încriptate și unde, unde așa are și Edward Snowden adresa de e-mail, iar această companie a primit un ordin judecătoresc de a oferi informațiile și a hotărât să, să-și uh, înceteze activitățile, iar acum directorul s-ar putea să fie adus în instanță în SUA, fiindcă a, a refuzat să colaboreze. Deci, iată, dacă nu colaborezi, ai de suferit. O să mă opresc aici și o să las pe Sergio să vorbească. O să las pe Sergio să vorbească despre uh, sfera de siguranță. Dar mai luăm o întrebare din sală și după aceea. Mulțumesc, uh, domnule Engstrom. Domnule Ragații, când vorbeați despre uh, despre mm, cât de folositoare este această supraveghere în masă. Spuneați că NSA a spus inițial că are 54 de cazuri, dar după aceea a fost redus, nu, redus numărul la 1 sau 2 cazuri de, de comploturi teroriste. După cum știm, și, uh, și pregătirea unui atac terorist este o infracțiune foarte gravă. Uneori la fel de gravă ca, uh, ca înfăptuirea atacului terorist. Dacă se descoperă un adevărat complot terorist, aș, aș, m-aș aștepta să, să existe și condamnări în instanță. Aceste cazuri au dus la condamnări în SUA? Apoi, în uh, Suedia, guvernul suedez face aceleași declarații. Spune că această supraveghere a dejucat multe, complo- multe uh, comploturi, multe planuri teroriste, dar nu au dat uh, niciun exemplu și nu există niciun caz în instanță. Dar voastră cunoașteți vreun vreun proces în instanță în Suedia care uh, să fi dus la, la prinderea unor făptași? Thank you very much for the question. Vă mulțumesc pentru această întrebare. Nu cred că NSA a divulgat care sunt uh, cazuri, despre care cazuri se vorba. Nu avem informații aici, poate mă înșel eu. Nu cunosc uh, niciun uh, caz în instanță, nicio cauză în instanță în Suedia, dar s-ar putea să fie, să existe. Din păcate, însă nu am aceste informații. Dar, um, dar uh, bineînțeles, noi căutăm exact acest tip de informații în cadrul studiului. Pe scurt, vreau să revin la ce ați spus dumneavoastră înainte cu privire la acordul privind sfera de siguranță UE-SUA. E clar că acest acord a fost încălcat și trebuie să ne gândim cum putem face față provocărilor cloud computing și am avut un studiu anterior de la DJI Pol privind această chestiune și unde se fac recomandări foarte clare. și testarea adecvării și garantarea statului de drept și cadrului juridic sunt extrem de importante aici. Mulțumesc, o să dau cuvântul domnului Corona. Dar uh, dacă cunoașteți uh, situația furnizorilor de servicii telecom, am vorbit despre alți furnizori, dar nu de mari producători furnizori de telecomunicații BT sau France Telecom. I-am, i-am invitat, dar nu au, nu onorat invitația. Nu știu dacă ați ținut, uh, loc de, ați ținut cont de aceste lucruri în studiu. Vreau să ne spuneți câteva cuvinte despre acest lucru, dacă aveți informație. Doriți să adresați o întrebare, domnule Corona? sí, no, io intanto... Uh... Da. De fapt, vreau să vă felicit pentru studiul pe care l-ați realizat. Este foarte interesant. Aș vrea să pun o întrebare, deși răspunsul se află, desigur, în raport, sunt convinsă. Cu câtva timp în urmă, fostul uh, cancelar al Germaniei, domnul Schröder, a spus pe această temă, nu am avut niciun fel de iluzie că uh, convorbirile mele telefonice nu sunt interceptate. El a spus că este imposibil să uh, împiedici uh, interceptarea convorbirilor telefonice. Întrebarea mea este următoarea. Ce ați sugera Parlamentului European în legătură cu identificarea unei strategii sau elaborarea uh, unei legi care uh, să prevină, care să descurajeze agențiile să folosească aceste informații, fie că sunt informații de natură comercială sau de alt tip. În plus, sunt de acord că trebuie să ne schimbăm modul în care percepem încrederea. Pe baza experienței dumneavoastră, în ultimii ani și dat fiind că am avut încredere că combaterea terorismului este o prioritate, de fapt se pare că am avut mult prea multă încredere. Asta a arătat de fapt studiul dumneavoastră? Că am avut mult prea multă încredere în uh, ceea ce fac guvernele și agențiile de informații? O să răspund la această întrebare și apoi să revin la chestiunea operatorilor telecom. Mulțumesc pentru această întrebare. Este o întrebare importantă pe care și persoanele private o pun. Cum pot să îmi uh, protejez uh, datele? Există modalități uh, tehnice la nivel individual. S-a arătat de pilde că uh, rețeaua Tor este o modalitate bună de a-ți proteja datele de uh, spionaj și a fost, de fapt, una dintre modalitățile, una dintre tehnologiile care există și pe care NSA-ul nu a putut să le înfrângă. Uh, un, există un software uh, de uh, uh, încriptare open source uh, pe care iarăși uh, nu a putut uh, fi contracarat, chiar dacă s-au uh, cheltuit sume mari de bani în încercarea de a pune tot felul de stabile în sistemul de încriptare personală. Am citit blogul unui dezvoltator Google care a spus că de 2 sau de 3 ani lucrează la o metodă de încriptare pentru uh, a garanta caracterul privat al utilizatorilor de căsuță poștală. Deci, la nivel individual, există soluții uh, software open source care uh, pot să uh, ajute. La nivel mai structural, una dintre recomandările raportului se, este legată de European Privacy Cloud, care nu ar asigura uh, un caracter privat, dar ar fi un pas înainte pentru o mai mare protecție a cetățenilor. Și asta include tehnici uh, cum ar fi uh, source package routing, ceea ce înseamnă că datele pe care le uh, stochezi în uh, cloud uh, nu trec neapărat uh, către Statele Unite și alte tipuri de rețele. De asemenea, există uh, soluții tehnice pe care le oferim în raport. Și un răspuns rapid legat de partea tehnologică, colegul, meu se va referi la aspectele juridice mai mult. Uh, William Bini, care de asemenea a făcut dezvăluiri în legătură cu NSA-ul, a explicat că în 2000 exista o tehnologie pe care el și uh, colegii lui o dezvoltaseră pentru a face cam același lucru ceea ce se face acum din punct de vedere al supravegherii și posibilității de a supraveghea cei care sunt online fără o stocare masivă de date. Deci, fără de tipul de supraveghere în masă pe care o vedem acum. Deci, era un program de securitate cu uh, forme uh, integrate de uh, caracter privat by design. Uh, și asta se făcea din uh, motive economice. Uh, practic, uh, existența unui program uriaș care să stocheze milioane de date impunea bugete foarte mari. Asta s-a spus la vremea respectivă fără a argumenta că nu trebuie să avem încredere în comunitatea de informații când spune că combaterea terorismului este una dintre priorități. Este o prioritate, însă Cred că este esențial să păstrăm datele care sunt culese, pentru că tehnologiile există și asta s-a dovedit, tehnologii care au același scop fără o, o stocare inutilă de date personale. Uh, o altă întrebare, o întrebare suplimentare. Vreau să mă întorc uh, din nou la chestiunea extinderii uh, culegerii de date, un lucru cât se poate de semnificativ. Nu știu dacă acest lucru a fost obiectul uh, studiului dumneavoastră, însă aș vrea să știu dacă gradul de supraveghere a crescut de la Uh, atacul uh, din 11 uh, septembrie și dacă mai există o legătură cu aceasta. Amenințările cresc, înțelegem din, punct de, din punctul de vedere al NSA-ului că portofoliul de finanțare a crescut uh, foarte mult. Asta înseamnă că au crescut și pericolele sau uh, viața uh, în Statele Unite a devenit mai sigură grație acestui potențial tehnic. Asta mm, ar avea sens într-un fel. Apreciez mult activitatea dumneavoastră Uh, însăși faptul că uh, dați competențe Europei uh, de a avea o relație cu agențiile la nivel național. Ce se întâmplă dacă agențiile nu respectă legile pe care le elaborăm? ne așteptăm ca uh, legile pe care le adoptăm să nu fie respectate 100%, însă apreciem uh, liniile roșii pe care le-ați trasat uh, în cooperarea cu agențiile. Problema nu se pune însă numai de a trasa astfel de linii roșii atunci când este vorba de mijloacele tehnice, ci și obiectivele. De ce sunt culese informațiile, dar cine monitorizează această culegere de dată? Asta este o altă întrebare. Atunci când vorbim uh, despre siguranța, despre securitatea națională, asta este o problemă care trebuie să rămână uh, la latitudinea de competență a statelor uh, membre sau trebuie să dăm competențe și Uniunii Europene. Trebuie să știm dacă liniile roșii uh, vor fi respectate, dacă gradul de protecție a crescut, dacă ne întrebăm dacă nu ar fi mai bine să investim în cele la care v-ați referit, nu uh, în acorduri privind protecția uh, datelor uh, personale, ci să investim în sisteme de securitate care să contracareze interceptarea și supravegherea. Cred că asta ar avea mai mult sens atunci când vorbim despre servicii sau uh, date cu un caracter foarte delicat. Trebuie să protejăm uh, securitatea cetățenilor. Președintele uh, Ian Albrecht vrea să intervină, după care uh, vă voi da cuvântul să faceți, uh, uh, să reacționați. Mulțumesc pentru a continua ceea ce doamna Sipel a spus. Și eu mă întreb, dacă aveți indicii de vreun fel, dacă uh, acordurile încheiate au un impact asupra unor uh, programe, cum ar fi PRISM sau uh, Tempora, în legătură cu supravegherea în masă, atunci când vorbim despre această uh, anchetă. De asemenea, vorbim uh, Uh, despre atacuri informatice, de pildă uh, GSHQ, asupra sistemelor informatice, așa cum a spus, al unor uh, companii americane care lucrează în Europa, sau, de exemplu, asupra Belgacom și asupra furnizorilor de sisteme. Atunci când este vorba de legislația privind criminalitatea cibernetică, vă întreb în ce măsură vedeți uh, aceste uh, încălcări posibile uh, la nivel informatic, încălcări ale Convenției Informatice la nivelul Europei? Noi folosim telefoane Cisco și, în mod clar, există riscul ca acestea să fie compromise. Deci am avea posibilitatea noi ca instituție să ne adresăm instanței pentru eventualele <coughs> încălcări, uh, încălcarea drepturilor noastre sau poate o încălcare a tratatelor, nu știu. E o întrebare interesantă. Este uh, bine că ai spus că e o întrebare interesantă, chiar tu și eu o consider interesantă. Uh, în legătură, a existat uh, o anchetă Belgacom în acest sens. Nu știu, da, uh, dar cred că sunt uh, întrebări interesante la care cred că ați putea să dați un răspuns, plus niște remarci de încheiere. Mulțumesc foarte mult. Văd trei aspecte aici și o să încerc să le răspund în ordine. Prima întrebare legată de telecomunicații. Avem dovezi că companiile de telecomunicații au fost uh, ținta GSHQ și poate a altor uh, agenții de informații din Europa. Însă cred că este important să știți că de îndată ce uh, se țintește o astfel de companie s-ar putea să Uh, partaje, și atunci când partajează informațiile cu o altă agenție de informație, asta ar trebui să devină deja o problemă. Ceea ce este adevărat pentru Belgacom este la fel de adevărat în cazul unor companii din Germania și Regatul Unit. Cred că problema, întrebarea legată de formele tehnice de a rezista unor astfel de atacuri, repet, nu sunt uh, un tehnician, însă soluția pe care o vedem atunci când discutăm cu experții este esențial uh, a unor programe uh, software open source. Nu sunt o formă de dezvoltare ideală a unui soft la care dezvoltatorii lucrează pe baze voluntare, însă un principiu care garantează că această o formă uh, de uh, spionaj nu se petrece este că acest cod este disponibil pentru toată lumea. Deci orice dezvoltator software poate să analizeze codurile și să uh, găsească modalități de contracarare. Deci, acesta este în mod clar acel tip de software care trebuie să fie încurajat de Uniunea Europeană, să fie dezvoltat de Uniunea Europeană și ca să răspund la întrebarea dumneavoastră uh, țintită, ar fi o posibilitate de a contracara ceea ce ar putea să afecteze comunicațiile în Parlamentul European. Uh, întrebarea în legătură cu dezvoltarea modalităților de supraveghere în masă. Este adevărat că în Statele Unite uh, este clar că ceea ce s-a întâmplat pe 11 septembrie a dat o undă verde programelor care erau uh, pe țeavă, ca să spunem așa, la vremea respectivă, se gândeau deja la astfel de uh, software. Uh, dar în ultimii trei uh, sau cinci ani uh, lucrurile au luat amploare și dezvoltările, evoluțiile au arătat că uh, GSHQ-ul a jucat un rol esențial nu atât din punct de vedere tehnic, ci în ceea ce privește modalitatea de a evita aplicarea dispozițiilor uh, legale. Sigur, uh, la nivel, uh, la nivel psihologic, studiul arată că culegerea de volume mari de informații constituie una dintre justificările pentru serviciile de informații să stea la aceeași masă și să coopereze. Cred că uh, există uh, necesitatea de a face un schimb de informații între serviciile de informații. Ceea ce în esență vedem este o concurență, o competiție, o cursă pentru a culege tot mai multe informații astfel încât să devii un uh, partener ideal. Și efectul secundar aici este afectarea caracterului uh, privat al vieții uh, cetățenilor europeni. Dar o să las pe colegul meu să spună mai mult Cred că unul dintre elementele care au reieșit din discuție este că, într-adevăr, vorbim despre valorile uh, Uniunii, uh, drepturile fundamentale și uh, statul uh, de drept. Uh, sigur, uh, vicepreședintele Reding uh, a făcut aluzie uh, la Regatul Unit în baza articolului 7. Uh, Uh, al uh, tratatului. Există niște încălcări repetate în unele state membre și cur, chestiunea este delicată din punct de vedere juridic, pentru că avem o uh, un context juridic foarte fragmentat atunci când ne referim la aceste chestiuni. Și acest lucru poate că a servit uneori intereselor uh, Uh, um, agențiilor de informații care au încercat să găsească uh, legislația cea mai favorabilă uh, în acest sens. Cred că studiul pledează pentru instituirea unei infrastructuri de politică în Uniunea Europeană care să asigure urmărirea tuturor acestor uh, dezvăluiri uh, care se fac. Deci, uh, poate că o comisie ar fi o structură foarte bună pentru a întări supravegherea și răspunderea în legătură cu ceea ce se va dezvălui poate în lunile viitoare. Cred că trebuie să discutăm și să dezvoltăm modalități de acțiune. Care sunt chestiunile? S-au menționat uh, uh, deja uh, capacitatea de supraveghere uh, a autorităților, uh, rolul celor care prelucrează uh, datele și, uh, de asemenea, trebuie menționat uh, rolul pe care îl joacă cloudul. Astfel de idei uh, sunt uh, binevenite. Uh, apoi, uh, uh nu este foarte clar, există ă, delimitări ă, care nu sunt clare, sunt undeva în ceață între competențele pe care le au toate aceste autorități. Și o altă recomandare care a fost făcută și în studiile anterioare pe care le-am făcut pentru Parlamentul European este ă, o comisie permanentă în ceea ce privește afacerile uh, interne ale uh, statelor membre. Sigur, uh, acest lucru este important și Parlamentul ar putea să joace un rol important în acest sens. Președintele, mulțumesc. Mulți dintre dumneavoastră știu de activitatea noastră cu CEPS. Este foarte util că ați elaborat un astfel uh, de studiu uh, la timp și uh, acest studiu poate să răspundă la unele din întrebările pe care cu toții ni le punem. Este o contribuție foarte utilă pentru noi și a fost o sesiune extrem de utilă. Vă mulțumesc foarte mult și o să spun colegilor că următoarea sesiune începe la 12 și 15, nu o să o prezidez eu. Vreau să mulțumesc uh, tuturor celor care participă periodic și să mulțumesc și celor care vin pentru prima oară. Uh, avem astfel de sesiuni joia și mai ales joia după amiaza. Nu este poate timpul cel mai potrivit, însă vreau să mulțumesc pentru participare și pentru întrebările pe care ni le-ați adresat. Uh, răspunsurile au fost extrem de utile. Vă mulțumesc! Uh, um, sorry, one, one other announcement. Un alt anunț. Avem un vot la ora 12 și 15. Nu eu voi prezida, cred, vicepreședintele vine să mă salveze. Însă sunt gata să fac orice altceva m-ați rugat să fac. take the vote as well.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

Good afternoon. Now we, uh, we for, uh, votes. We have two... Bună ziua, dragi colegi. Haideți să începem sesiunea de votare. Avem două rapoarte de votat și probabil că știți deja despre ce este vorba. Este programul uh, uh, Uh, pentru libertățile cetățen cetățenești, Rights, Equality and Citizenship, un program ce ține de LIBE. Avem un prim vot așadar pentru uh, drepturi și cetățenie. E un dosar uh, comun cu cei de la jurii, de fapt. Sper să fie și membrii jurii în sală cu noi pentru acest vot. Din ce îmi dau seama până acum nu e nimeni de la juri. Sper totuși să întrunim uh, quorum. Haideți așadar să începem. Deci este programul pentru drepturi, egalitate și cetățenie. Din lista de vot deduceți că avem un prim vot pentru uh, textul general de compromis. Și Vom intra în detaliu cu votul, deci pe toate amendamentele, doar dacă nu vom vota textul de compromis. Așadar, cine este pentru textul de compromis? Pentru? Vă rog frumos, aș vrea să văd mâinile sus. Cine este împotrivă? Abțineri? suficiente voturi pentru ca uh, compromisul să treacă și acum uh, votul final pentru textul astfel amendat va fi un vot electronic. Vă rog frumos să introduceți cartela de vot în consola de votare și să votați electronic textul astfel amendat. S-a deschis votul. Domnul Berlinguer nu are cartela de vot, dar ne semnalează că este pentru. 25 de voturi pentru și 2 împotrivă. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit pe acest dosar, raportori din umbră și nu numai, de la diferite comisii parlamentare. Mulțumesc celor care au redactat avize și mulțumesc Mariei, care a fost cât se poate de harnică. Mulțumim! foarte, foarte bine. Și acum trecem la următorul dosar. Este vorba de programul Justice, programul pentru justiție. Iarăși, uh, aceeași formulă, mai întâi uh, textul de compromis. Chiar uh, urăm tuturor bun venit, ne bucurăm! Say some words uh, before everyone takes a seat. No. Okay. Then uh, who is in who is in favor of the compromise? Haideți să votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Foarte bine, un sprijin considerabil. Vot electronic acum, vot final pentru, pe textul astfel amendat. Foarte bine. 27 pentru, un vot împotrivă și nici o abținere. Mulțumesc. Mulțumesc tuturor pentru vot. Nu știu dacă vreți să spuneți ceva la final. Vă mulțumesc foarte mult tuturor celor care au participat la această sesiune de votare. Mulțumesc, mulțumesc, <coughs> repetă președinta.